Președintele a primit o cerere din partea domnului PPE, conform căruia domnul Rosati o va înlocui pe doamna Suița în uh, delegația inter- interparlamentară Uniunea Europeană-Ucraina. Dacă nu există obiecție, această modificare este uh, adoptată. Am, în urma unei prime lecturi a fost ado- uh, adoptată.